Bună dimineața, stimați colegi! Imediat e 9 și 10, așa că e timpul să începem. Încep cu ordinea de zi pentru ziua de astăzi. Procesul verbal al ședinței coordonatorilor va fost transmis astăzi. Dacă până la sfârșitul reuniunii nu vor fi depuse reclamații, considerăm adoptate deciziile luate ieri în ședința coordonatorilor. Deci, la primul punct de pe ordinea noastră de zi, și anume un punct uh, rămas uh, nerezolvat de ieri, și anume uh, poziția vicepreședintelui constat că la începutul acestei legislaturi am convenit cu toții asupra modului în care trebuie să fie ocupate locurile. Socialdemocrația au renunțat la un vicepreședinte în această comisie și de aceea Există o vicepreședintă din partea PPE, una din partea Verzilor, una din partea uh, ALDE, unul din partea GUE și unul din partea EFD. Așa a fost stabilit, uh, așa s-a ajuns uh, prin consens în această situație și nu văd, sincer, niciun motiv să răstorn acest consens în această comisie. <clears throat> Noul coleg care a sosit în această comisie aparține de un partid care nu neapărat renumit uh, euroentuziast, dar dacă azi ar fi candidat un uh, coleg finlandez social-democrat, ar fi fost aplicabile aceleași uh, reguli, anume ar fi aparținut unui, unui stat și unui partid care, la fel ca și altele, a refuzat ajutoarele pentru Grecia. Deci, fie uh, numim prin aclamare uh, colegul uh, care este prevăzut a ocupa acest loc, uh, fie uh, cel puțin șase persoane trebuie să uh, solicite vot secret. Și atunci putem da curs acestei solicitări. Gracias. Uh, a ver, yo creo que podemos votar. Mulțumesc, uh, Doris. Cred că putem vota și și nici nu trebuie să ă, facem vot secret din asta. Ridicăm mâna și gata. A spus ă, ă, deja câteva cuvinte despre diferitele partide reprezentante aici și cu siguranță că vicepreședinții și ei vor să formuleze o întrebare sau alta. Dar nu este vorba doar despre rasism, dar și despre eh, xenofobie și despre alte teme unde punctele noastre sunt foarte divergențe. Și nu vreau să reiterăm toate aceste probleme, pentru că atunci ajungem în altă parte. Abstim. Îmi pare rău, nu putem vota cu ridicarea mâinii. Eh, statutul nostru prevede să organizăm vot secret sau vot prin aclamare. Maria. Uh, no tengo los papeles aquí. Maria. Din păcate n-am eh, documentele aici. Eh, nu pot să vă contrazic și nici nu pot să vă aprob, dar trebuie să am încredere în ce spuneți. Eu întotdeauna știu că a avut loc un vot atunci când s-a rugat să, când cineva și-a exprimat votul, rugămintea să existe un astfel de vot. Acum însă e prima dată când înțeleg că nu pot să solicit un astfel de vot deschis, că trebuie să avem un vot secret sau prin aclamare. Nu știu care e rostul votului prin aclamare. Deci am încredere în ceea ce îmi spuneți, dar <clears throat> vă rog să Uh, rețineți în procesul verbal că am, mi-am exprimat uh, rezervele în această privință, pentru că mi se pare cel puțin ciudată situația. Steht eindeutig im Artikel 191. Uh, la aliatul 191.2 scrie așa, dacă numărul candidaților corespunde cu numărul pozițiilor disponibile, se poate trece la vot prin aclamare. Dacă nu sunt mai mulți candidați sau dacă la solicitarea unei șesimi a comisiei se cere acest lucru, se va proceda la vot secret. Deci dacă mai găsești alți uh, cinci membri, ca să fiți cel puțin șase, atunci se poate trece la vot secret. de eh, mm, Îmi pare rău că irosim timpul în acest fel, doamnă președinte. Um, ar fi valabil ceea ce spuneți dumneavoastră dacă ar exista și alți candidați atunci am mai putea propune încă un candidat și atunci ar fi doi candidați. Nu mă, nu mă pricep exact cu cum sta cu, cu lucrurile acestea, dar um, dacă nu suntem de acord cu toții în această privință, um, știm care e miza până la urmă, nu? Știm despre ce e vorba, dar tot ceea ce vrem este să se cunoască cine cum a votat. Președinta, pot să recitesc încă o dată ce scrie în statut. La solicitarea a unul din șase din membrii comisiei, votul se va executa sub formă de vot secret. Dacă găsiți 10 colegi care sunt în favoarea votului secret, atunci putem să trecem la votul secret vreau să întreb dacă uh, depui cerere să uh, trecem la votul secret, la alegere prin vot secret. Cine este în favoarea votului secret? 4. Cine este împotrivă? Cine este? Deci, 4 oricum nu ajung, ar fi fost nevoie de 6, trecem mai departe. So ein wichtiger Punkt. Darf ich die Kollegen jetzt bitten? Acum îi rog pe colegi să înlocuiască locul rămas liber după plecarea colegului nostru finlandez prin uh, noul coleg Tero, pe care sper că îl veți numi alături de mine prin aclamație. Vă rog să veniți în fața noastră uh, și să luați loc lângă domnul Bischi. Cu aceasta am epuizat primul punct uh, de pe ordinea de zi. Și trecem la punctul 10 al ordinii de zi originale, poziția Parlamentului privind proiectul de buget 2012, astfel cum a fost modificat de Consiliu. Cum? ce que, ce Ce spuneți? Nu, lângă, lângă dumneavoastră. Doamne, ferește. Ce se întâmplă aici? Pardon, la Comisia Culture, j'ai l'impression. Parcă nu suntem la cult. Tagesordnungspunkt 10 und deci, încă o dată, punctul de ordine numărul 10. Raportorul este Morten Løkkegaard în legătură cu bugetul dos, pentru anul 2012 modificat de Consiliu. Domnul Løkkegaard, aveți cuvântul. Um, this is uh, my, my second year's uh, budget rapporteur of this committee. Uh, este al doilea an când sunt raportor pentru buget în această comisie anul trecut am reușit să ne impunem uh, să ne impunem puncte de vedere cu, în, în proiectul de buget cu o creștere la învățarea pe toată durata vieții și la sport. Sigur, uh, unii vor zice că este un pas în direcția cea bună, alții vor spune că nu e suficient și amândoi, uh, amândouă tambrele vor avea dreptate însă negocierile de anul trecut cu Consiliul um, au fost continuate și anul acesta și uh, anul acesta vom uh, fi ceva mai restrictiv, adică ne vom limita uh, exigențele, având în vedere situația economică dificilă a unor state membre. În același timp, sigur că vom lupta pentru creșterea capitolelor noastre bugetare. Cred că comisarul pentru buget, Janus Lewandowski, a, descris, a descris situația foarte pertinent. A spus că este un act de echilibru uh, foarte delicat uh, între măsuri de austeritate și cele de încurajare a creșterii. Anul acesta trebuie să concentrăm și mai mult asupra priorităților noastre și apoi să insistăm pentru ca prioritățile noastre să, să primească finanțări bugetare corespunzătoare. Două linii bugetare ne privesc uh, în speță uh, și le vom susține în proiectul Europa 2020. De ce? Pentru că UE 2020 vor, va fi un succes doar dacă investim în uh, anumite priorități. Statele membre nu au fonduri suplimentare să investească, de exemplu, în educație. Și am deschis deja cercul vicios care derivă de aici. Iar uh, o lipsă de educație duce la o reducere a competitivității uh, pe viitor. Uh, domnul Balzani de la Socialiștii Democrați este angajat să, să ne ajute doamna Balțani, îmi cer scuze, în ce privește conturarea acestor um, cifre bugetare. Pentru al doilea an în șir, Comisia a ejuat în a susține proiectele UE 2020. Uh, creșterea de 0,5% propusă pentru uh, învățarea pe durata, toată durata vieții nu face altceva decât să fie maxim o indexare cu inflația, dar nu mai mult. Doar un singur capitol uh, poate primi o creștere semnificativă. Este vorba de programul Tineretul în Acțiune, care primește cu 5 milioane în plus. Dar și uh, Tineretul în Mișcare contribuie la UE 2020. După cum vă spuneam, anul acesta, aceasta este singura creștere bugetară uh, concretă. Însă trebuie, în special în domeniul educației, să cerem mai mult. Cam atât uh, despre uh, descrierea situației, despre aspecte de procedură. Anul trecut, în temeiul Tratatului de la Lisabona, am vorbit pentru prima dată de un buget cu implicații multianuale. Ehm, am avut foarte puțin timp eh, să eh, negociem atunci eh, în noile condiții, chiar câteva zile, câteva clipe înainte de Crăciun. Și anul acesta însă decizia Consiliului ne va susi foarte târziu, cam pe la sfârșitul lui sfârș, iulie, și pentru că majoritatea vom fi în concediu atunci, în, s-a decis ca noi să, ne, să votăm uh, amendamentele pentru buget uh, în 14 iulie. Amendamentele le vom depune și vor fi depuse, de fapt, uh, doar în limba engleză, pentru că nu va fi suficient timp pentru traducerea lor. Vor uh, fi formulate mandate orizontale pentru a insera toate amendamentele Uh, la uh, restricțiile bugetare care au fost uh, formulate de Consiliu. Eu vă voi prezenta așadar amendamentele, după care voi primi toate amendamentele bugetare din partea colegilor. Um, dacă acestea uh, vor trece uh, prin mandatul orizontal uh, ce mi-l veți acorda. Nu va fi nevoie, nevoie să revenim cu amendamente și la proiectul de buget a Comisiei. În iulie, așadar, vom avea votul în cult și în septembrie, când vom avea cifrele din partea Consiliului, atunci vom trece la votul general. Nu știu dacă vi se pare simplu sau nu, am încercat să vă explic cât de simplu se poate uh, procedura. În ce privește avizul de buget, textul va fi unul foarte scurt, 5-6 alinate doar, și vi-l voi prezenta pe 14 uh, iulie și în 5 octombrie o să avem votul în comisie. Comisia de Buget uh, a solicitat să uh, depunem uh, solicitările noastre preliminare încă până în 1 iunie. Secretariatul de la buget va transmite apoi solicitările noastre către comisie dar trebuie să vă spun că acțiunile premergătoare și uh, cealaltă acțiuni trebuie uh, depuse ca uh, sub formă de amendamente obișnuite la proiectul de buget. În fine, poziția mea, după cum am spus deja, este că trebuie să cerem mai mult pentru învățarea pe toată durata vieții. Trebuie să ne stabilim priorități uh, într-un sens sau altul. Dar aș vrea ca în această comisie să ne concentrăm și pe sport, pentru că există unele proiecte pilot foarte bune. Și după ce vom primi comentariile comisiei pe marginea acestor proiecte, ar trebui să vedem dacă am putea să găsim un consens pentru susținerea uneia sau a, poate două proiecte care să fie prioritare pentru noi. Cu cât mai mare e susținerea, cu atât mai mare este și șansa să obținem un plus. Și cu atât mai clar va fi uh, mesajul nostru către Comisie pentru a reveni cu propuneri concrete pentru aceste programe. Nu voi vorbi de acum despre alte programe, ci spun doar că nu trebuie să acceptăm nici un fel de uh, reduceri bugetare pe niciuna din liniile bugetare. Cred că asta este poziția care trebuie să adoptăm liniile noastre bugetare uh, reprezintă o valoare adăugată foarte clară pentru Europa în lumina obiectivelor pentru UE 2020. Și vreau să zic că suntem și populari în mod suficient în fața populației, astfel încât să reușim. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Uh, vreau să reiterez doar că, în principiu, putem fi mulțumiți de uh, propunerea Comisiei și că, în principiu, trebuie să susținem. Acum, Consiliul nu știm ce modificări va opera, uh, va trebui să le analizăm și pe acelea. Dacă Consiliul vrea să rămână credibil, cu toate că Consiliul nu are impresia că trebuie să fie credibil, dar asta e altceva, atunci cu siguranță că va accepta propunerile noastre în legătură cu învățarea pe toată durata vieții. Am însă o observație. Avem foarte multe solicitări pentru așa numite evenimente speciale. De multe ori, evenimentele speciale sunt din domeniul sportului. Însă, cred că abordarea noastră în domeniul sportului, dacă po- pot să spun că există așa ceva, nu ar trebui să vizeze doar acele uh, special events, evenimente speciale, ci ar trebui să cuprindă doar așa numitele proiecte pilot, din care uh, cândva să se nască programe adevărate pentru susținerea sportului. Da. Și atunci uh, evenimentele sportive ar trebui și ele trecute la acele special events. Este o linie bugetară dedicată unui cum ar fi eh, Jocurile Olimpice Speciale, domnul Tacula știe despre ce vorbesc, apoi eh, anul viitor sunt Jocurile Olimpice de Tineret la Innsbruck, dar să nu deviem de la pilot, proiectele pilot pe care le avem, pentru că proiectele pilot au un impact de lungă durată și nu vizează doar un eveniment unic. Cred că uh, termenul limită a fost deja formulat, însă cred că putem să uh, transmitem comisiei doar acele uh, proiecte care sunt într-adevăr proiecte pilot și nu proiecte pentru evenimente speciale. Ieri sau alaltă, pare mi se, a fost termenul pentru depunerea propunerilor Uh, acestea acum sunt uh, transmise comisiei și comisia va fi atât de amabilă să vadă ce anume din toate aceste propuneri este fezabil și realizabil. N-are niciun rost să facem zeci de mii de propuneri din care niciuna să nu poată fi realizată și de aceea suntem foarte, foarte bucuroși că putem vorbi inclusiv cu Comisia despre aceste propuneri înainte de vot. Iar în ce privește evenimentele speciale, asta e o poveste separată Eh, atunci când vom vorbi despre proiectul eh, de buget eh, foarte concret și atunci putem poate să includem și unele evenimente sportive la evenimentele speciale. Voorzitter, bedankt. Ivo Belet. Kan eigenlijk heel kort zijn, want ik steun uiteraard wat u zegt, die steun. Uh, Vă mulțumesc. Eu sunt alături de dumneavoastră și grupul nostru este de acord cu Lockegaard în ceea ce privește aspectele esențiale pe care le-ați sugrăvit cu privire la Europa 2020. Acesta ar trebui să beneficieze de finanțare constantă, fie că este vorba despre învățarea tinerilor sau învățarea continuă. Ar trebui să investim și mai mulți bani pentru a fi credibili și pentru a face față provocării Europa 2020, asta dacă dorim într-adevăr să dezvoltăm noile talente. Iată de ce trebuie să menținem nivelul acestor fonduri. Îmi pare rău că nu avem un buget pentru sport decât pentru pregătire și vom încerca să găsim uh, fondurile de altundeva și apoi am putea să tragem un semnal de alarmă Poate că e prea devreme să vorbim despre cadrul multianual, pentru că acesta este în pregătire și, iată, se ivesc zvonuri. Și s-ar putea să avem un program uh, de sine sătător pentru sport. După mine, acesta este un element al cooperării internaționale. Și uh, este și foarte sănătos. Cred că trebuie depășite structurile actuale, dar uh, în ceea ce privește învățarea continuă, această structură funcționează cum trebuie și aici uh, trebuie să evităm uh, suprapunerea de acțiuni, fiindcă structurile care funcționează trebuie păstrate. Cum spuneam, deci, suntem pentru propunerea făcută. Vă mulțumesc! Intervenție fără microfon. Doamna Paleadeli are cuvântul. Prezident, ευχαριστώ Chiria Proedre. Πρόεδρε. E... Doamna președinte, vă mulțumesc. Înainte de toate, trebuie să vă spun că doamna Balzani este responsabilă pentru bugetul general Sunt sigură că și domnul Lockegaard va face o treabă foarte bună. E prima oară când particip la această procedură. Nu înțeleg totul foarte clar, vă mărturisesc asta, însă eu cunosc politica bugetară și financiară din țara mea, deci totuși mi-am făcut o idee. Am ascultat obiectivele pe care mi le-au menționat colegii accept aceste obiective și uh, le susțin și eu la rândul meu. Acum, în ceea ce privește linia bugetară 3, capitolul 3, acolo bugetul e de 1%, ceea ce mi se pare foarte puțin, iar cetățenia, cetățenii europeni au 0,01% și mai puțin. Nu e posibil să fie așa. Știu cât de grea e criza. Eu, fiind din Grecia, o, o știu poate chiar mai bine decât alții, însă să nu uităm că aceste probleme pe care le abordăm noi la comisie pot da roade. Educația, cultura, sportul, toate acestea cu siguranță pot contribui la atingerea obiectivelor stabilite și de aceea ar trebui să ne <coughs> uh, să facem mai multe eforturi pentru a obține fonduri pentru aceste sectoare importante. Acum, programul Erasmus, Erasmus Mundus și programul pentru programul de învățare pe durata întregii vieți. Aceste programe sunt uh, foarte reușite, au avut un succes foarte mare și, din păcate, bugetul nu a fost crescut decât puțin. Noi regretăm acest lucru și cerem să se crească mai mult uh, bugetul acestora. De asemenea, să nu uităm inițiativa Tineretul în Mișcare. Acum, un alt program, programul Media. vedem că aici nu s-a înregistrat o creștere, lucru pe care ar trebui să îl deplângem. Să nu uităm că industria cinematografică europeană nu primește sprijinul suficient și ar trebui să se schimbe lucrurile, deoarece e foarte clar că putem folosi cultura ca instrument de politică externă și că această industrie cinematografică poate fi foarte competitivă. La un moment dat, eu cred că ar trebui să ne îndreptăm către acest obiectiv. După cum spuneam, educația și cultura sunt extrem de importante, mai ales pentru viitorul Uniunii Europene și de aceea trebuie să facem tot posibilul pentru a-i mobiliza pe cetățeni. Chiar cu puținele fonduri pe care le avem, deci trebuie să încurajăm să participe aceste programe și să profite cât mai mult de pe urma acestor fonduri, deoarece sunt sigură că va avea de câștigat uh, întreaga Uniune de pe urma acestui fapt. Și sunt sigură că voi colabora foarte bine cu domnul Lăcăgar pentru a atinge obiectivele pe care le-a prezentat și dumneavoastră. Muchas gracias, eh, señora presidenta. Fisas, vă mulțumesc. El trabajo que... Îi mulțumesc domnului Lăchegard pentru munca pe care a făcut-o. Știu că nu e ușor să te ocupi de buget, de aceea apreciem și mai mult eforturile dumnealui pentru a avea un buget cât mai bun. Nu am uh, analizat totul în detaliu, o voi face ulterior. Ar vrea însă acum să fac o propunere în ceea ce privește sportul. Eu cred că nu ar trebui să se accepte proiecte pilot care au uh, un caracter anual. Uh, pentru astfel de proiecte există deja o linie bugetară specială pentru evente, evenimente speciale, anuale. Evenimentul din Lituania, de exemplu, care va avea loc. Uh, Alalteri uh, m-au întrebat în legătură cu acest proiect. Și eu le-am spus că trebuie să uh, apeleze la linia bugetară de evenimente speciale și nu la ceea privind proiectele pilot. Eu cred că aceste proiecte pilot ar trebui să fie niște proiecte care în 2014, când vom avea, când vom avea mai multe fonduri, sunt niște proiecte care uh, au potențialul de a fi incorporate în bugetul anual. Deci aceasta este părerea mea și încă o dată îi mulțumesc domnului Lecăgar pentru eforturile pe care le face pentru a avea un buget cât mai bun. Vă mulțumesc. Hanu, domnul Tacula. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce mă privește, sunt uh, foarte mulțumit și chiar mândru de munca pe care a făcut-o colegul Lökegaard. Și sunt de acord de asemenea și cu abordarea doamnei președinte în legătură cu proiectele pilot. Ar trebui să știm exact pe ce anume ne concentrăm în ceea ce privește bugetul. Cum? Privind uh, evenimentele speciale, aș vrea să vă spun că, într-un fel sau altul, ar trebui să ne asigurăm că în buget cele două evenimente speciale care au fost uh, stabilite de această comisie, deci sunt niște evenimente fixe, Jocurile Olimpice Speciale și Jocurile Olimpice de Iarnă din România din 2013. Acestea sunt niște evenimente pe care le-am stabilit, sunt fixe, țin de sport, însă problema e că sportul nu și are propriul buget. Ar fi ideal ca acestea să fie Uh, finanțate de la un buget pentru sport, însă dat fiind că nu avem un astfel de buget, ar trebui să avem grijă de astfel de evenimente. Deoarece aceste jocuri olimpice sunt foarte uh, utile, de exemplu, pentru combaterea rasismului uh, și pentru promovarea drepturilor omului putem să demonstrăm prin aceste jocuri că fiecare copil are dreptul de a practica un sport, de a se simți bine făcând acest lucru. Și asta am spus-o de foarte multe ori aici, cât de importantă e educația fizică și sportul. Deci acestea sunt cele două lucruri pe care am vrut să le subliniez aici. Eu cred că în această comisie ar trebui să găsim o cale prin care putem stabili niște priorități, însă sunt de acord cu orientarea principală privind bugetul. Doamna McClarkin. Um, in my country we're having to make în țara mea trebuie să facem reduceri bugetare foarte drastice. Și când e vorba de buget, foarte mulți îmi spun că nu le pasă de cultură și educație. Nici eu nu, cresc, nu cer o creștere masivă. Însă mi se pare lipsit de realism să cerem o creștere de 5%, indiferent de criza actuală. Peste tot trebuie luate decizii foarte dificile pentru a echilibra bugetul. Și de aceea îi îndemn pe membrii să se uite la decizia Consiliului, în care se spune că ar trebui să vedem care sunt nevoile din statele membre. Deci ar trebui să existe o concordanță și cu ceea ce se face în bugetele naționale. Să în ceea ce privește cultura și educația, ar trebui să vedem, uh, să ne asigurăm că programele pe care le sprijinim sunt cele care au șansele de a da roade. Deci ar trebui să stabilim niște priorități, să vedem pe ce vrem să ne concentrăm pentru a ne asigura că inițiativele pe care vrem să le finanțăm sunt cele potrivite. Și de aceea încerc pe membri să se uite cu atenție la ce anume trebuie să cerem să fie finanțat mai mult. Avem așteptări mari în domeniul sportului, poate că ar trebui să stabilim aici o prioritate, deci și să vedem cum putem uh, ierarhiza prioritățile noastre. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Mai vreau să întreb dacă domnul Bernard Nautz este aici. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mrs. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Văd că există un sprijin larg față de propunerea comisiei, care reprezintă un amestec reușit de anumite măsuri de austeritate, pe de o parte, și un oarecare sprijin pentru creștere. Și s-a văzut în comisia dumneavoastră că uh, s-a respectat programarea multianuală pe deplin, peste tot, deci nu există reduceri față de programul multianual în ceea ce privește domeniul dumneavoastră, comparativ cu alte domenii. Și într-un caz specific, în ceea ce privește tineretul în mișcare, așa cum s-a spus, am adăugat 5 milioane. Deoarece dacă nu am fi făcut-o, am fi avut un profil foarte ciudat, deoarece au fost creșteri în anii anteriori și, dat fiind cadrul multianual, am fi ajuns la o scădere a fondurilor, ceea ce ar fi fost un semnal negativ, deci de ce am hotărât să acordăm aceste 5 milioane. După cum spuneam, spun că, după cum spuneam, bugetul general e realist, iar în cazul în care Consiliul va încerca să reducă sumele la anumite linii bugetare, mă bucur să văd că dumneavoastră vreți să ne sprijiniți. Deci sumele pe care noi le-am propus sunt sume minime, după părerea noastră. Domnule Lökegaard, ați spus că vreți să creșteți finanțarea la programul de învățare pe durata vieții. Da, cred că aveți dreptate. E un program cu o plus valoare clară, așa cum e și tineretul în mișcare, care are un efect direct asupra mai multor obiective din strategia 2020. Deci de aceea cred că e un program care merită sprijin suplimentar. Acum, în ceea ce privește sportul, un subiect care vă interesează foarte mult. Doamnă președinte, sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră. Ar trebui să încercăm să concentrăm aceste resurse reduse asupra unor acțiuni care au un potențial mai mare de a schimba situația pe termen lung în acest sector acțiunile individuale, da, sunt uh, demne de a fi sprijinite, însă să nu uităm că proiectele pilot au poate un efect mai mare. Și, de asemenea, în ceea ce privește acțiunile pregătitoare, ar trebui, atunci când pregătim aceste acțiuni, să vedem ce anume ar trebui să sprijinim. În 2014 sperăm să avem un program mai permanent uh, în domeniul sportului. Știți că încă nu a fost luată o decizie. Peste o lună vom vedea care este rezultatul discuțiilor. După cum spuneam, sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie sprijinite majoritatea programelor pe care le-ați menționat, însă în același timp ar trebui să dăm dovadă de uh, realism. Și cred că ați făcut bine alegând să sprijiniți uh, programul privind uh, învățarea pe toată durata vieții. Domnul raportor, câteva comentarii la ce s-a spus deja. Bineînțeles, sprijin strategia conform căreia ar trebui să ne gândim care este plus valoarea pe termen lung a proiectelor pilot. Ca să merg mai departe față de, ce, față de ceea ce a spus domnul Tacula. Da, aceste evenimente sunt importante. E ultimul an din cadrul financiar financiar multianual. Trece timpul, suntem cel de-al treilea an, în ultimul an și mie mi-e clar că avem nevoie de ceva asemănător în celălalt doi ani înainte de a începe următorul cadru. Deci sper să putem fi de acord între noi aici pentru a găsi o soluție cât mai potrivită. Văd că există un consens destul de larg, ceea ce mă bucură și vă promit că voi lucra din răsputeri pentru a obține aceste fonduri, această finanțare. Ca să închei, nu am menționat marjele anul acesta. La capitolul 1 an e vorba de 115 milioane și la 3B e aceeași sumă ca și anul trecut și anume 15 milioane. Asta este marja. Nu e foarte mult, însă vom vedea ce putem obține de la ea. Vă mulțumesc. Vielen Dank, Herr Lockegaard. Vă mulțumesc, domnule Lockegaard. Aș vrea să vin încă o dată asupra documentului respectiv. Este documentul Procedura bugetară 2012, un document al Comisiei CULT. Este un document foarte util și vă rog să-l utilizați. Mai întâi vă prezintă diferitele linii bugetare, apoi puteți vedea care este propunerea Comisiei în acest sens. Propunerea este descrisă în amănunt și este prezentat și uh, documentul de susținere a demersurilor noastre din partea Comisiei Bugetare. Deci vă rog să păstrați acest document uh, de lucru, pentru că va trebui să vă puteți referi la el și să vă puteți baia pe el până la formularea unor, următorului document uh, de proiect de buget. Și mie mi s-a atras atenția în același uh, sens. Și acum o observație pentru doamna McClarkin. În prezentarea dumneavoastră v-ați contrazis singură. Mai întâi ați spus că nu avem voie să facem nimic pentru că țările membre sunt așa de sărace și după aceea îmi spuneți că trebuie să facem mai mult acolo unde vedem uh, că există o valoare adăugată. Uh, eu aș zice altfel. Toate activitățile noastre reprezintă uh, o valoare adăugată. Noi nu producem, nu realizăm produse de lux, dar nimeni n-ar trebui să facă economii la educație și acele puține lucruri pe care putem să le facem pentru cultură sunt minunate. The King's Speech, acest film renumit laureat al premiului Oscar, nu ar fi existat niciodată dacă n-ar fi fost susținut inclusiv prin uh, banii uh, noștri. Uh, trebuie să promovăm așadar um, nu doar interesele tinerilor, educația în general, ci cultura în cel mai sens, larg sens al cuvântului. Cu aceasta închid dezbaterea pe punctul 10 al ordine de zi. La ora 10 ar urma să înceapă audierea, însă trebuie să întreb dacă există uh, în mod formal obiecții în față de procesul verbal al reuniunii coordonatorilor de ieri. Nu. Atunci îl considerăm adoptat și acum uh, trebuie să vă întreb, aveți obiecții uh, în ce privește devansarea începerii audierii cu 15 minute? Nu? Mulțumesc. Atunci începem audierea publică privind educația și tinerii defavorizați. Am invitat la această audiere diverse personalități, uh, doamna Iamila Brozicova, prof, profesoară la Cromerjij în Republica Cehă, într-o școală pentru copii defavorizați. Vreau să întreb unde este în sală. Unde este doamna, vă rog? Doamna Procicova este? A, încă n-a apărut. Este sau nu este, întreabă președinta. Bun. Atunci, uh, Mary Donnellan Griffin, Chief Executive Professor la uh, Comitetul de educație vocațională în Dublin, care gestionează 25 de școli de profil în Dublin. Sunteți aici? Da. Apoi, Ellen Terbin, fondatoarea uh, școlilor de sfârșit de săptămână IMC, și apoi uh, Murat Maidi, membru al Consiliului uh, Forumului pentru Tineret în Austria Văd că nici această persoană nu este în sală, atunci nu-mi rămâne decât să întrerup ședința, să suspend timp de 10 minute și uh, evident uh, nu putem porni cu audiera înainte de ora 10. Uh, n-aveți decât să vă mergeți să vă luați o cafea și să reveniți, vă rog, la ora 10. Deci suspendăm ședința și mulțumim pentru înțelegere interpreților. Cher ami, asseyez-vous. Doamne și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile în sală. Blöd, wenn die da hinten sitzen, kann man da gar nicht sehen. So, ich darf dann die Anhörung zu dem Thema. Am plăcerea să deschid auderea publică privind educația și tinerii defavorizați. Eh, v-am spus deja dinainte că avem plăcerea să salutăm în mijlocul nostru pe doamna Iarmila Brozikova din Republica Cehă, pe Marie Donnellan Griffin din Irlanda, Helene Tervain din Țările de Jos și mai așteptăm și un uh, tânăr uh, din, Au, din Austria, uh, din partea Forumului European pentru Tineret. Și îl avem prezent în sală și pe vechiul nostru prieten Adam Pocorni, din partea Comisiei Europene, programul de școli drag Adam, uh, să te gândești bine că și după 2013 vom avea nevoie de programul Comenius. Bun. Și acum deschid uh, audieria. Fiecare dintre experți are timp la dispoziție 10 minute, după care vom avea o rundă de uh, întrebări și răspunsuri de circa 50 de minute, asta în funcție de mm, cât de interesați vor fi membrii. Um, vă rog să încercat să vă concentrați în întrebările dumneavoastră pe niște aspecte relevante, nu să începeți uh, de la Moise citire cu tot felul de comentarii. Așa. Uh, trebuie să vă spun că această audiere se transmite în internet. Uh, camera de luat vederi va fi orientată automat spre vorbitorul al cărui microfon este pornit. Deci atunci când nu vorbiți, vă rog să închideți microfonul pentru că altminteri uh, camera va, fi, va rămâne orientată pe ultimul vorbitor și nu va putea să fie reorientată automat. În această dimineață, dar și ieri, am mai spus că în strategia UE 2020 trebuie să punem accentul pe educație, pe tineretul în mișcare, am vorbit despre nevoia de a reduce abandonul școlar precoce de la 14% în prezent la 10% sau chiar sub 10%, Dar azi vrem să ne concentrăm asupra integrării copiilor cu nevoi speciale, cu probleme de inechitate socială și uh, probleme sociale datorate diferitelor um, culturi în care provin. Acum am plăcerea să dau cuvântul doamnei Iarmila Brozicova, uh, profesoară la uh, Școala Vocațională numărul 2 din Cromerji, Republica Cehă. Aveți cuvântul. Știți că sunt redactrici. Mulțumesc foarte mult, mă bucur foarte mult să mă aflu alături de dumneavoastră. Sunt profesoară de limbi străine la Școala Hotelieră și de Servicii de la Cromerici, un oraș cu 30.000 de locuitori, la 300 de km de Praga și 200 de km de Viena. De ceva timp mă interesează problemele tinerilor cu handicap uh, mental și asta fiindcă am participat la un proiect european internațional care viza integrarea tinerilor handicapați mental în branșa profesională a hoteleriei și uh, fiindcă și fiindcă o școală mm, practică destinată elevilor cu nevoi speciale a, a devenit în 2007 o parte integrală a, școli, a școlii noastre. Integrarea persoanelor cu handicap mental în școlile curente este o, re- o realitate recentă în țara noastră. În uh, regimul comunist, persoanele cu handicap mental erau ascunse de privirile altora în azile, smulși din mediul lor familial. Acest regim pretindea că societatea nu avea probleme. Odată cu um, Revoluția din 1989, situația a început să se schimbe încet încet. Persoanele cu handicap mental au ieșit din ilegalitate încet încet. Multe asociații încercau uh, să sensibilizeze populația la problemele acestora. E vorba de o lume diferită de a noastră. Astăzi foarte mulți oameni fac donații pentru persoanele cu handicap uh, mental pentru a le îmbunătăți situația. Dar acest, acești bani pe care îi dau nu este decât un pește pescuit și acestor uh, oameni, pe acești oameni trebuie să înveți să pescuiască ei înșiși. Uh, și trebuie să le dai o undiță, iar această undiță este accesul la formare. Legea școlară din 2007 stipulează faptul că toată lumea are dreptul la formare, chiar și cetățenii cu uh, handicap grav. Integrarea în școlile majoritare fundamentale este fie completă sau parțială, iar uh, aceasta nu este încununată de, ultima nu este încununată de succes, dar fiindcă nu am prea mult timp, nu o să vorbesc despre uh, instrucția fundamentală și o să mă concentrez asupra posibilitatea persoanelor cu handicap mental de a se integra într-o uh, școală secundară. Statisticile arată că 17% din persoanele cu handicap mental ușor reușesc să uh, termine cursurile fundamentale într-o școală, într școală normală. La vârsta de 15 până la 17 ani, un elev are dreptul să repete anul de două ori în timpul um, școlarității. Cei care nu și-au terminat uh, formarea fundamentală au posibilitatea de a frecventa o școală um, profesională de 2 ani, acolo unde învață o meserie, cum ar fi grădinar, agricultor, uh, tâmplar, uh, infirmier, uh, um, îngrijitor și mai departe și acolo pot să dobândească maximum de cunoștințe teoretice. În mod paradoxal, se pare că școlile profesionale la nivel secundar care pregătesc uh, elevii pentru o meserie cu o parte foarte importantă de um, muncă practică ar putea să ofere tinerilor handicapați mental posibilitatea de integrare. Pentru un moment, o persoană cu handicap mental nu poate să um, fie eleva al unei școli secundare, fiindcă nu poate să dea examenul de uh, admitere. Școala noastră a încercat o, să part, o, o participare la un proiect internațional de dezvoltare școlară de 3 ani a programului european Comenius cu um, titlul Resto du Handicap, mesele pentru cei sărăciți de handicap, împreună cu liceul hotelier Ar- Arcachon din Franța, o școală hotelieră din Florența, Italia. E vorba de școli partenere care au experiență foarte bogată în ceea ce privește lucrul cu elevii cu handicap mental. Am reușit să facem primii pași în acest domeniu necunoscut. Obiectivul acestui proiect era înlesnirea dobândirii autonomiei de către acești tineri trisomici cu sindromul Down um, datorită integrării lor în formarea hotelieră și dându-le acces la um, câmpul muncii. De ce cei cu sindromul Down? Fiindcă ei, uh, ei um, permit să se adapteze acestei, acestui domeniu profesional care nu necesită nici tehnici precise, nici o deprindere anume putem să le permitem să aibă contact ușor cu ceilalți, ei sunt sociabili, vor să ajute și zâmbitori. Aceste calități sunt foarte importante în serviciul restaurației. Mai mult, eh, ei reușesc acum să trăiască mai mult eh, mulțumită progresului medicin, medicinei, iar părinții lor nu pot fi totdeauna alături de ei. Ne-am adresat Centrului Pedagogic Special al orașului nostru, care a ales un um, băiat care suferă de sindromul Down, a obținut acordul familie și a stabilit pentru el un program individualizat de studii în uh, cooperare cu profesorii noștri. Dar fiindcă era vorba de un experiment, am, permis, am primit autorizația de a-l primi în, uh, institu- în instituția asta de învățământ. Uh, iar uh, acest elev uh, a învățat trei ani meseria de ospătar, uh, supravegheat de mm, profesor de serviciu și asistentul său, iar în al treilea an a făcut un stagiu într-un restaurant, iar clienții s-au obișnuit repede cu prezența sa și cu zâmbetul său dezarmant, care a atras noi clienți în restaurant, mai ales tineri. Acest elev a făcut progrese incredibile și um, a reușit să facă lucruri ușoare, cum ar fi um, strângerea mesei, punerea mesei și chiar pregătirea de cocktailuri și mai ales a început să uh, imite comportamentul colegilor uh, lui de clasă și um, și-a înăbușit obiceiurile proaste, nu mai, uh, nu mai privește pe alții cu, ușa de, cu gura deschisă și nu își mai trage picioarele, nu, nu mai a învățat și câteva cursuri teoretice, engleza, informatică și um, a învățat să, um, să redacteze un um, meniu pe calculator. A făcut și stagii profesionale de scurtă durată în Franța și Italia. Nu, nu, prezența sa a avut un impact extraordinar asupra colegilor săi de clasă și asupra personalului școlii. Toată lumea încerca să-l ajute și să-l încurajeze și să-i împărtășească bucuria. El uh, ne-a învățat și pe noi să fim uh, sensibili și uh, și ne-a trezit o, o, un simț al umilității în noi. Acest proiect a dorit să ducă la cooperarea prin, printr-un acest proiect, a dus la un nou proiect, din păcate însă am, acest proiect a fost refuzat Uh, acest băiat a trebuit să părăsească școala și a, și a fost din nou instituționalizat, iar acolo se simțea inutil și și-a reluat proastele obiceiuri. Am uh, sperat să obținem un contract de muncă pentru el într-o, la o firmă, dar uh, în același timp am refuzat locurile de muncă protejate sau rezervate. Legea cehă stipulează că e nevoie de o aptitudine legală pentru semnarea unui contract, ceea ce nu este cazul aici. Uh, S-au uh, făcut demersuri pe lângă Ministerul, de, Ministerul Muncii, dar acestea nu au dus la nimic. Mi se spune tot timpul același lucru, există ateliere protejate peste tot, iar profesorul care l-a învățat pe acest băiat, care s-a atașat foarte mult de el, i-a permis să vină la școală pentru a putea să-i vadă pe colegii săi de clasă cum lucrează, aceștia care aveau mai multe șanse în viață decât el și ne-am hotărât uh, și această persoană s-a hotărât să ia, să ia măsuri uh, pe riscul său, i-a permis acestui băiat care suferea de sindromul Down să frecventeze cursurile pre- pregătitoare ale școlii noastre și să participe la manifest- manifestări publice, unde elevii școlii noastre mm, servesc băuturi răcoritoare. Astfel am uh, reușit să facem um, și publicitatea proiectului în presa locală, fără să ne dăm seama că le-am dat uh, speranțe părinților um, de, părinților de copiilor de handicapați mental, iar uh, ei apoi au venit cu solicitări pe care nu puteam să le satisfacem și suntem siguri că acest lucru se va intensifica pe viitor. Noi sperăm că într-o zi vom putea să um, să răspundem solicitărilor acestor familii și dorim să obținem acordul autorităților cehe în ceea ce privește intenția noastră, ce anume de a da școlii un rol de integrare și de primire pentru tinerii handicapați, pentru a integra în structurile noastre de formare Sperăm că angajatorii vor putea să se mulțumească cu semnarea unui contract de muncă de către un reprezentant legal al unei persoane cu handicap și că vor fi mult mai motivați în ceea ce privește angajarea unui angajat uh, loial care, despre care uh, se știe că acesta se poate întoarce oricând la școală pentru a-și menține competențele dobândite și că școala îi va monitoriza comportamentul profesional și va asigura formare continuă și invităm școlile hoteliere să ne urmeze exemplul și le propunem să ajutăm uh, din propria noastră, făcând schimb de experiență. Noi știm foarte bine că persoanele cu handicap mental nu vor contribui niciodată la prosperitatea economică a țărilor, dar ei au puterea de a schimba lumea în jurul lor, ne învață să respectăm faptul că ceilalți sunt diferiți de noi și să respectăm uh, și, ce se respect duce la toleranță, iar toleranța ne face lumea mai puțin primejdioasă. Vă mulțumesc! Merci, Madame Brosicova. Mulțumesc, doamnă Brojicova. O să-i rugăm pe colegii din Cehia să se încerce să vă rezolve problema. Trebuie să facem uh, presiune asupra deputaților uh, cehi și, dacă nu, atunci asupra deputaților din Parlamentul European. Ce înseamnă asta? Că o să vorbesc cu colegii, cu deputații cehi din acest Parlament să încerce să se ocupe ei de această problemă, să schimbe lucrurile la dumneavoastră în țară, fiindcă până la urmă e o problemă tehnică. Mai întâi uh, trebuie schimbate creierile, după aceea mai vedem. Mai discutăm după aceea. Bun, Marie. Marie, Mary Donnellan Griffin. I'm chief... Bună dimineața, eh, sunt ofițerul executiv al Comitetului pentru Educație Vocațională din eh, Dublin și voi prezenta acum eh, situația din Dublin, care văd că seamănă foarte mult cu situația din Republica Cehă. Uh, comitetul nostru uh, are incluse 26 de școli nebi uh, și din ultimii ani ne ocupăm și de școli primare. 10 din școlile noastre sunt considerate defavorizate. Mi se atrage atenția să vorbesc mai rar. Da. da. Îmi cer scuze, spune vorbitoarea, sunt profesoară de meserie și sunt obișnuită să vorbesc repede. De asemenea, suntem copatroni a, în cazul a opt alte școli pentru copii dezavantajați. Am fost timp de mai mulți ani consilier pentru școli dezavantajate și de aceea prezentarea mea va ține cont de experiența mea personală. Uniunea Europeană și-a stabilit uh, prin agenda de la Sabona uh, două uh, obiective, între altele, care ne privesc pe noi în mod direct, avansarea democrației în educație și, doi, incluziunea socială. Această incluziune socială este foarte considerată un element social pentru implementarea cu succes a politicilor sectoriale. În cazul eh, colegi, eh, studenților și elevilor din eh, medii socioeconomice diferite, este importantă reducerea disparităților sociale. În ultime 30 de ani ai secolului 20, creșterea populației, creșterea economică, diversificarea populației au condus la o diversificare a populației și în școli mobilitatea este mai mare decât oricând. Deci trebuie să trebuie să ne reorientăm atenția asupra priorităților prezente în piața irlandeză a educației. Asta pentru că creșterea economică de care am avut parte în Irlanda nu este singură măsură să rezolve problemele noastre în același timp există modele rezidențiale care reprezintă bariere în ce privește mobilitatea și flexibilitatea școlilor. În uh, anumite școli, ponderea copiilor defavorizați este uh, prea mare. Părinții pot alege orice uh, școală pentru copiilor și peste jumătate din elevii din școlile medii trec pe lângă o școală în drumul lor spre școala la care uh, studiază. Deci există o alegere și o competiție foarte mare între școli, ceea ce lasă unele școli în urma celorlalte. 50, 50% din uh, uh, veniturile școlilor, din cheltuielile pentru școli au fost pentru școli medii și doar 25% pentru școli vocaționale. Aceste diviziuni uh, Uh, în, pe diferite categorii sunt cu impact deosebit asupra uh, studenților, elevilor din zone defavorizate sau care sunt defavorizați pe baza uh, originii socioeconomice sau handicapului lor. Legea educației din 98 a, garantează a, accesul fiecare persoane rezidente uh, Eh, la eh, educație, inclusiv eh, dacă are abilități sau nevoi speciale. Această lege a fost completată în 2004 și în 2005. Împreună cu aceste modificări, responsabilitățile sunt acum clarificate, însă, din păcate, Uh, în fiecare dintre textele uh, pe care le-am menționat, întotdeauna există trimiterea la, având în vedere resursele uh, disponibile. Și atunci aici, de fapt, se pune o mare piedică în calea realizării obiectivelor stabilite prin lege. Creșterea copiilor cu dizabilități și înrolarea lor în școli normale este din ce în ce mai grea copii, uh, spre deosebire de uh, Republica Cehă, pot să meargă la școala normală indiferent de uh, handicapul pe care îl au sau nevoile lor speciale. Departamentul de Educație și Formare Vocațională trebuie să garanteze acest lucru. Însă, nu întotdeauna studenții, elevii care ajung în aceste școli normale pot să și termine cu diploma normală. Îmi cer scuze, uh, da, se pare că vorbesc prea repede. Doamna Pac, nu are legătură cu, de, cu, cu originea dumneavoastră, de unde sunteți, dumneavoastră în sud-vestul Irlandei sau orice. Nu, vorbiți mai rar, pentru că dumneavoastră citiți. Și nu trebuie să citiți uh, motamă. Dacă aveți o idee, puteți să dezvoltați și liber. Îmi pare rău, doamnă președinte, într-adevăr, provin dintr-o localitate care se numește Kerry și acolo toată lumea vorbește așa repede, n-am ce face. Continui. Problema cu copiii cu nevoi speciale este că nu întotdeauna termină ciclul școlar și uh, nu, astfel nu obțin certificatele uh, școlare care le capac- îi capacitează să meargă mai departe. În 2008, ministrul educației, a lansat un audit al uh, înscrierilor în diferitele școli a copiilor cu nevoi speciale și a constatat că școlile vocaționale, care sunt mai inclusive, uh, sunt, de fapt, uh, școli cu proporții mult mai mare de copii cu dizabilități și nevoi speciale decât școlile normale. Asta a arătat că este nevoie de o coordonare mai bună a școlilor vocaționale în această privință. În primii ani ai secolului 21, din păcate, nu a fost timp suficient pentru a revizui legi, legislația în acest sens pentru a oferi o pregătire specială cadrelor didactice din aceste școli vocaționale. Eh, dificultatea e următoarea. Eh, școlile au o politică de integrare, dar nu sunt suficient de inclusive. Ce înseamnă asta? Pentru a fi inclusive, școlile trebuie să-și modifice politicile și nu eh, doar să aștepte din partea copiilor cu dizabilități ca acestea să se integreze. În același timp, uh, uh, guvernul uh, restricționează și limitează resursele de susținere a integrării acestor copii. Asta e o mare problemă. În ce privește inechitatea socială și performanțele suboptime ale copiilor, se discută de mulți ani uh, această problemă și la noi. Uh, copiii dezavantajați au nevoie de uh, susținere suplimentare pentru a putea depăși retardul pe care îl au. Din păcate, între 800 și 1000 de copii nu trec de la învățământul primar la cel secundar și 2,3% din elevi părăsesc școala fără calificări sau certificări formale. Tocmai de aceea a fost realizat un pachet de susținere a uh, școlilor uh, care sunt inclusive pentru copii cu dizabilități, programul DAIS, um, care prevede fonduri uh, suplimentare pentru combaterea absenteismului, există școli de după amiază unde, se poate, unde copiii își pot face temele, unde sunt întâlniri cu părinții, Uh, pentru a ajuta și pe aceștia să facă față mai bine situației și școlilor li s-a cerut să să-și formuleze uh, clar obiectivele pentru uh, de, de alfabetizare, de competențe profesionale. Există și factori indirecți care pot fi discriminatori pentru elevi și, și acestea trebuie avute în vedere. O problemă uh, este că s-a, uh, s-au creat niște centre de educație uh, alternativă pentru elevi de peste 16 ani, um, în special în zonele mai puțin populate se constată că în aceste zone izolate, în special băieții de peste 16 ani, părăsesc, uh, uh, abandonează școala în mod precoce și uh, tocmai de aceea intervenția serviciilor de educație, dar și de promovarea competențelor tinerilor ar fi foarte binevenită. Niciodată rata uh, celor care fac bacalaratul n-a fost uh, mai mare. Acum am trecut pentru prima dată de pragul de 80%. Însă, um, uh, în timp ce salutăm acest uh, lucru, pentru că, evident, un bacalaurat oferă mai mari șanse, uh, trebuie să avem în vedere și pe aceia care nu ajung până la acest nivel. Apoi, în ce privește uh, distribuția pe sexe, pe sexe uh, uh, băieții uh, părăsesc școala mai uh, frecvent decât uh, fetele. Uh, fondurile suplimentare care sunt furnizate prin programul DESH uh, își arată eficiența, dar uh, cu toate acestea, puțin studenți se pot bucura de beneficiile acestui program. Ehm, așadar, există succese izolate, dar trebuie ca ehm, acest lucru să, ehm, să fie spre beneficiu mult mai multor elevi. În concluzie, pot să spun că am avea nevoie de mai multă incluziune, de desegregarea pe sexe a școlilor, pentru că 35% din școli sunt încă unii sex, deci doar școli de băieți sau școli de fete. Trebuie să existe o mai mare incluziune și din punct de vedere al religiei eh, și trebuie ca eh, diversitatea culturală, etnică să fie o, considerată o resursă în plus și nu un factor de eh, izolare. Deci, indiferent de eh, fundalul etnic, eh, minoritar, naționalitar, religios, trebuie să există acces egal la școală și la programele extrașcolare sau perișcolare, cum ar fi cele de rezolvarea temelor împreună la școală. Astfel, uh, Eh, se, s-ar putea exploata un mare potențial de reducere a excluziunii sociale, ceea ce, eh, la rândul său, ar duce la o mai mare eh, incluziune și pe piața forței de muncă după absolvirea școlilor. De asemenea, s-ar reduce disparitatea între cei care prin educație au acces la piața forței de muncă și la beneficiile societății și cei care sunt excluși. Uh, vă mulțumesc pentru atenție și îmi cer încă o dată scuze că am fost poate puțin prea rapidă. Acum mulțumesc și dau cuvântul doamnei Helen Pervain din uh, Țările de Jos. Vă mulțumesc. Da, mă numesc uh, Helen Pervain și într-adevăr eu am înființat această școală, o școală în timpul sfârșitului de săptămână, un centru școlar centre școlare în cartierele defavorizate din uh, țările de jos pentru a le oferi copiilor posibilitatea de a învăța în timpul săptămânii. Eu una am pariat, în primul rând, pe o schimbare a mentalității. Voi încerca să vă descriu uh, cum funcționează acest centru școlar care sunt legăturile cu societatea civilă, care este performanța copiilor. Vă spuneam, spuneam că e un centru de învățare suplimentară, sunt, cursurile sunt de 3 ani, iar persoanele, profesorii care lucrează acolo sunt uh, persoane cu diplome universitare, ziariști, um, avocați, persoane care le explică copiilor cu ce se ocupă. Um, ziariști, de exemplu, care îi învață pe copii cum să redacteze un ziar. E clar că cei care sunt medici nu fac operații împreună cu acești copii, însă îi uh, informează în legătură cu meseria lor îi învață anumite noțiuni de anatomie și așa mai departe. De asemenea și Parlamentul uh, European, de exemplu, trimite uneori uh, persoane la acest centru pentru a le explica copiilor cum funcționează Uniunea Europeană. Acest centru are 2000 de profesori invitați anual care uh, își prestează serviciile gratuit. Niciodată nu am uh, întâmpinat uh, probleme în a găsi persoane care să vină în weekend pentru a le preda acestor copii, copii care au o mare întârziere la școală. Suntem foarte sprijiniți de societatea civilă, nu doar prin uh, intervenția gratuită a acestor profesori, ci avem de asemenea și donații. Există nouă centre de acest tip. Toate sunt uh, finanțate de uh, societatea civilă. În jur de 2 miliarde pe an acesta este bugetul. Este vorba de o contribuție a societății noastre în tinerii noștri. O contribuție pentru a investi în tineri. Întreprinderile își dau seama de faptul că avem nevoie de acești tineri, de acești copii. Nu putem să îi lăsăm de izbeliște. Uh, deoarece avem nevoie de talentul tuturor, inclusiv de cel al copiilor care erau uh, puțin marginalizați. Deci întreprinderile și-au dat seama uh, câtă nevoie e de talentul tuturor. Deci de 13 ani avem acest program, avem chiar și elevi care au acum 23 de ani, care au început să, să frecventeze această școală la 13 ani, unii acum sunt profesori, deci predau. Și ceea ce le spunem tinerilor de fiecare dată e că la școală singurul lucru pe care îl puteți învăța este cum să obțineți o diplomă academică. Asta se întâmplă la școală, la școala normală. Noi uităm de diplome și de certificate și încercăm să dezvoltăm talentele acestor copii. Deci fiecare trebuie să-și identifice talentul propriu și să facă tot posibilul pentru a-l dezvolta. Am făcut studii comparative și am văzut că elevii noștri sunt mult mai motivați, deci vor să profite la maximum de capacitățile pe care le au și de talentele lor. Și de foarte multe ori nu se mulțumesc doar să uh, muncească orice, să facă orice vor, să-și uh, dezvolte talentele pentru a, a, a găsi ulterior locul de muncă care le corespunde cel mai bine. Acum, care sunt proiectele noastre de viitor? Nu vrem neapărat să creăm o rețea uh, extinsă de astfel de școli de weekend, uh, nici în Olanda și nici în European. în primul rând pentru că ar fi foarte costisitor. În al doilea rând, eu cred că ceea ce facem noi poate face și un centru normal, uh, obișnuit. Ideea e să Uh, implicăm cât mai mult societatea civilă. Eu cred că ar trebui să deschidem porțile școlilor uh, noastre către societatea civilă și cred că ar trebui să ne concentrăm pe motivarea individuală a elevilor. Ideea este să-i facem să se simtă membri ai societății, să-și dezvolte capacitățile în uh, slujba societății, în interesul propriu, dar și pentru societate. Și de aia spun că trebuie să ne concentrăm în primul rând pe motivarea lor. Știu că există centre și de acest fel și la Paris și la Berlin, poate că și în Bruxelles. Deci noi vrem să contribuim prin această inițiativă ă, și de asemenea vrem să avem o vizibilitate cât mai mare, deci dorim să existe cât ă, mai multe uh, astfel de inițiative. Știu, de exemplu, că grupul liberalilor de la Parlamentul European, grupul ALDE, a prezentat o solicitare de înființare a unor astfel de centre pe timpul verii un fel de tabere de vară, de centre de învățare pentru a motiva pe copii. Și toate acestea, bineînțeles, uh, uh, Uh, făcând schimb de elevi. E un fel de program de școli de vară inspirate, de exemplu, de programele europene pentru studenți. Deci ideea e să le um, oferim acestor copii posibilitatea să țintească mai sus, să vadă mai mult, uh, să înțeleagă cum funcționează societatea. Eu cred că e foarte important să insistăm asupra acestor centre și, după cum spuneam, e foarte important ca și centrele obișnuite de învățământ să se deschidă către societate. E important să ajungem să influențăm pe acei copii care, din cauza originii socioeconomice, au șanse mai reduse. Deci de aceea vă rog să sprijiniți astfel de proiecte care pregătesc tinerii în vederea îndeplinirii rolului lor în societate. Să nu uităm că abandonul școlar e doar partea vizibilă a icebergului. Nu cred că ar trebui să ne concentrăm doar pe tinerii care au eșuat la școli. Ar trebui să ne gândim la toți copiii, de exemplu. Copii care au 10 ani, de exemplu, încă nu au abandonat școala, însă putem să evităm uh, un abandon ulterior dacă ne implicăm la timp, dacă societatea îi face să se simtă uh, părtaș la ea. Vă mulțumesc, doamnă Teruin. Acum domnul Murad Mahidi, membru de la Forul European al Tineretului. Mulțumesc uh, pentru că uh, sunt obișnuit ca intervențiile în acest sector să le țin în limba engleză. Voi continua engleză. In Youth Forum. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru această invitație. Ne bucură că ați abordat acest subiect foarte important pentru noi. Pentru cei care nu ne cunosc, noi reprezentăm 100 de consilii naționale de tineret și organizații de tineret internaționale din Europa și noi încercăm să responsabilizăm tinerii pentru a participa în mod activ în societăți și pentru a-și îmbunătăți viețile. Vă rog frumos, nu sunteți din Irlanda, deci vorbiți mai rar. Mai repede sau mai încet? Mai încet, bineînțeles. Um, so, when talking about când vorbim despre educație și tinerii defavorizați, este foarte important să recunoaștem faptul că societatea ar trebui să permită tuturor să-și dezvolte capacitățile și personalitatea. Acest lucru necesită măsuri eh, politice foarte politici și măsuri foarte importante, inclusiv un sistem de învățământ echitabil, din păcate există în continuare o legătură între statutul socioeconomic al părinților și parcursul educațional al copiilor lor. Această legătură trebuie ruptă pentru ca tinerii cu mai puține posibilități în viață să se dezvolte la întregul lor potențial. Întotdeauna am subliniat importanța unei abordări bazate pe drepturi. Acesta include dreptul la educație, un principiu care este recunoscut și de cartea Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Totuși, tinerii ar trebui să nu fie uh, percepuți doar ca titulari de drepturi, ci ca proprietari ai propriilor educație. Astfel ar, putea, ar trebui să poată hotărâ care este parcursul educațional pe care doresc să-l urmeze și să-l poată schimba Ceea ce înseamnă că tineri ar trebui să poată să ia o decizie informată în, moment, în, momentul, în ceea ce privește momentul în care doresc să își eh, termine educația și de ce, pe baza intereselor lor personale sau a planurilor lor pentru viitor, ceea ce înseamnă că abandonul școlar ar fi o alegere um, informată și nu ar um, reintrarea în ciclul de învățământ mai târziu. Uh, Um, începând un nou parcurs educațional dacă se dorește. Dar astăzi, la nivel european, um, factorul care, factorul care determină momentul în care un copil părăsește școala este so- situația socioeconomică a, a, a sa și a familiei sale, dar pentru că nu uh, toți copiii sunt egali în ceea ce privește um, capitalul cultural și uman uh, mai mult, centrele școlare și normale au ca rol transmiterea de cunoștințe în masă și nu plasează studenții în centrul uh, procesului de învățare. Acest lucru are efecte negative asupra tinerilor din grupul vulnerabile, cum ar fi minoritățile și migranții. Astfel, abandonul școlar în societățile noastre prezintă un simptom al rezultatelor ne... insuficiente la nivel educațional din cauza inegalităților sociale. Tot Totuși, abandonul școlar reprezintă una dintre principalele provocări pentru tinerii defavorizați iar costurile financiare și sociale sunt foarte ridicate pentru uh, aduse de către abandonul școlar. Multe dintre consecințele nedorite ale abandonului uh, școlar sunt, uh, uh merg aici mână în mână, creând un cerc vicios uh, pentru persoanele defavorizate. Pe scurt, sărăcia duce la un risc sporit de abandon școlar, care la rândul său duce la sărăcie. Ce putem face pentru a sparge acest cerc vicios? Nivelul potrivit uh, este acela mai aproape de cel care învață. Este vorba de școală și comunitate și pentru a fi eficienți la nivel local, politicile europene și naționale și uh, serviciile de sprijin trebuie să fie înființate în acest sens. Iar um, educația trebuie să fie o chestiune transversală la nivel european. Iată, deci salutăm um, angajamentul confirmat în ceea ce privește abordarea abandonului școlar în um, agenda pentru noi uh, deprinde și uh, locuri de muncă a Comisiei Europene, dar nu este destul. Trebuie să înlăturăm toate barierele în uh, calea uh, un, în care unei educații pentru tineri. Trebuie să existe un echilibru în ceea ce privește promovarea centrelor de excelență în domeniul educației și mobilizarea resurselor financiare și umane pentru a ne asigura că sistemele de educație pot uh, să uh, preia, pot să acesta este, acestea sunt, um, acesta este scopul programelor noastre educaționale, care trebuie să fie foarte detaliate și um, să aibă o, o gamă largă de acțiune. Trebuie să permitem, uh, trebuie să avem programe flexibile în ceea ce privește uh, finalizarea studiilor, mai ales la nivel primar și secundar, noi propunem uh, un um, certificat de competențe care să permită fiecărui tânăr să părăsească um, sistemul de învățământ oricând și uh, în, prin acest certificat uh, să um, se, să leasă foarte clar care sunt deprinderile lor, ceea ce ar permite tinerilor să-și reia uh, procesul de învățământ, dacă doresc, mai târziu pe parcursul vieții. Mai mult, uh, consilierea personală și programele pentru elevi ar trebui să fie promovate. Tinerii ar trebui să aibă acces la alternative, cum ar fi formările, uceniciile, certificatele voluntare și calificări neacademice. S-ar putea să fie clar că educația ar trebui să fie gratis, dar este foarte important să existe sisteme de sprijin pentru a permite autonomia de plină a tinerilor, ceea ce înseamnă că toți tinerii ar trebui să-și aleagă parcursul educațional care li se potrivește mai bine în mod autonom, fără presiune externă, ceea ce lipsește, după părerea mea, din cadrul platformei europene împotriva sărăciei și excluderii sociale, o inițiativă inițiativă mm, emblematică a Uniunii Europene. Aici nu este vorba doar de economie, ci este vorba și de drepturi, drepturile omului. Eu provin dintr-o organizație de tineret și reprezint aici o astfel de platformă. Aș dori să subliniez rolul pozitiv pe care îl joacă organizațiile de tineri în ceea ce privește prevenirea și mm, soluționarea problemei abandonului școlar. Organizațiile de tineret mm, sunt cei care furnizează educație neoficială tinerilor, le dau membrilor un sentiment de mândrie mândrie și de, respons- și de responsabilizare în ceea ce privește propria lor viață, le sporesc deprinderile și le dau tot felul de competențe care le sunt folositoare uh, în mediul de învățământ și pe piața muncii. Aceste competențe se adaugă dob- celor dobândite prin educație și uneori compensează și umplu niște lacune. Organizațiile de tineret uh, Um, încearcă să aducă programele de educație neoficială în școli, iar um, cel care învață este în centrul procesului de învățământ și astfel școlile ar putea să fie mult mai atrăgătoare. Participarea tinerilor în educație este foarte importantă. De pildă, sindicatele de studenți din școli oferă tinerilor posibilitatea de a-și dezvolta cetățenia la școală și fac în același timp școlile mai prietenoase către tineri și um, e mult mai, um, sunt mult mai conștiente de abandonul școlar. Uh, Educația neformală, din cauza naturii sale bazată voluntariat, nu poate să umple lacunele sistemului de educație formal, dar este nevoie de o mai bună recunoaștere a valorii acestei, acestui fel de educație și astfel le permitem școlilor să devină mult mai centrate pe cei care învață și să răspundă mult mai bine nevoilor tinerilor, mai ales a celor care au mai puține șanse. Iar acest lucru nu are numai efecte pozitive asupra celor care abandonează școala timpuriu, ci permite tinerilor să, să elimine acest cerc vicios al sărăciei și al rezultatelor resurselor insuficiente la nivel educațional. Vă mulțumesc foarte mult și vă aștept întrebările. Cam jetzt discuțion. Mulțumesc. Deschid dezbaterea și am plăcerea să dau colegul, cuvântul colegului Fischer, care a fost primul care s-a înscris la cuvânt. Domnul Fisias. Vă mulțumesc. În primul rând îi felicit pe cei patru invitați pentru explicațiile dumnealor și pentru munca deosebită pe care o fac. Okay. realmente me parece muy extraña esta lege. Doamnei Brozicova, aș vrea să-i spun că mi se pare foarte ciudată legislația din Republica Cehă, care în loc să înleznească integrarea persoanelor cu handicap, să le permită să lucreze în întreprinderi, pune piedici. În Spania e chiar uh, invers. Există o lege, nu am detaliile acestea, însă există obligația ca marile întreprinderi și marile instituții să aibă un uh, o anumită cotă de lucrători care au handicap fizic sau mental. Însă e deci o obligație pe care o au întreprinderile și marile instituții. Vă pot spune că la sediul partidului nostru, Partidul Popular din Madrid, avem un tânăr cu sindromul Down care uh, se ocupă de funcțiile de recepție, de asemenea transmite mesaje de la un birou la altul, e curier. Deci e o persoană care lucrează foarte bine și pe care o iubim cu toții. De asemenea, în ceea ce privește schimburile între persoanele cu dificultăți, da, e o idee foarte bună. Și e clar că voi sprijini această idee și la votul pe care îl vom avea în curând. În ceea ce vrește integrarea atât persoanelor uh, handicapate cât și a celor cu dificultăți, uh, mă gândesc la emigrați, prin sport. Deci să nu uităm posibilitățile pe care le oferă sportul, posibilitățile de integrare. Resaltarlo, muchas gracias. Deci e foarte important să spun asta. Vă mulțumesc. Doamna Triple. Ja, vielen Dank, Doris. Mulțumesc, Doris. Eh, vreau să mă adresez invitațiilor noștri și să le spun că dezavantajarea, handicapul, condițiile socioeconomice, sociale eh, fac ca individul să intre foarte repede într-un cerc vicios din care e greu să scape. Vreau să vă întreb dacă aveți propuneri concrete pentru a identifica tinerii cu dificultăți. Pentru că cu toții cunoaștem, de exemplu, problema tinerilor care nu mai vor să meargă la școală. Cum poți să-i cointer- să interesezi? Cum poți să-i motivezi? Cum poți să ai, găsești accesul la ei? Cum poți să le crești stima de sine, de sine pentru a putea să-i scoți din acest cerc vițios. Noi aici, în Parlamentul European, suntem preocupați în a împărtăși și a multiplica bunele practici care sunt uh, uh, existente și sunt uh, practicate în anumite domenii, pentru că așa putem să ne ajutăm reciproc. Mulțumesc. Președinta, și eu aș avea două scurte observații mă alătur mai întâi celor spuse de doamna Triplă și pe n ar fi fost interesant să aflăm poate mai multe exemple. Exemplul din Cehia a fost relevant, cel din țările de jos al școlilor de sfârșit de săptămână ar, a fost interesant. Dar mă întreb, de exemplu, la școală de sfârșit de săptămână, uh, cine vine la școală în asta? Nu vin cumva tot mai copiii care sunt oricum interesați? Adică cum puteți să uh, vă adresați exact grupului țintă pe care sperați să-l scoateți din situația de dezavantajată? Pentru că nu vrem uh, să, ca aceste școli să fie doar o, niște școli suplimentare pentru aceia care oricum sunt interesați să meargă la școală. Um, poate că uh, cu alte prilejuri ne veți face propuneri mai concrete. Iar tânărului Murad Mahidi vreau să îi spun uh, sugestiile dumneavoastră privind uh, recunoașterea educației informale ne este cunoscută și suntem și noi preocupați, de chestia aceasta. În săptămânile, lunile ce urmează uh, vom dezbate și vom adopta, sperăm, uh, reglementările privind noul uh, pașaport european de competențe. Eu mi-aș dori foarte mult ca acest pașaport european al competențelor să fie ceva vizibil, să fie utilizat și să fie chiar dorit de tineri, să, să cunoască tinerii această posibilitate și cu siguranță că colegul meu, Adam Pocorni, va, va face și el referire în um, reacția sa la, la această chestiune. Dar acum să dăm cuvântul doamnei Hannibal. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc și invitațiilor noștri care ne-au făcut niște prezentări foarte interesante și clare. Eu voi relua ceea ce a spus dumneavoastră, doamnă Pac, și ceea ce a spus doamna Trupper. Bineînțeles că ajungem să vorbim de resurse. Știți că sunt raportor la un raport privind abandonul școlar uh, timpuriu, care tocmai a fost redactat, va fi tradus. Săptămâna asta nu mai pot include modificări acum. Vreau să vă întreb nu doar în legătură cu resursele pe care le primiți pentru munca dumneavoastră, ci și în legătură cu resursele suplimentare existente pentru tinerii cu care lucrați. Unul din motivele abandonului școlar timpuriu uh, e faptul că lipsesc banii, deci acești copii nu au suficienți bani pentru a rămâne la școală știți dacă există programe în statele membre pentru a oferi asistență financiară tinerilor, deci pentru a le permite să-și continue um, uh, școala. Deci aveți astfel de exemple de programe în acest domeniu? Însă mă uimește un lucru, deși există programe excelente și faceți o treabă minunată, totul depinde foarte mult de circunstanțele momentului. Eu cred că ar trebui să încercăm să avem un sistem mai general, mai cu niște prevederi cumva mai universale în acest domeniu. Deci asta e problema, după părerea mea. Deci ar vrea să știu ce credeți dumneavoastră despre finanțarea disponibilă pentru dumneavoastră, dar și pentru tinerii cu care lucrați. Vă mulțumesc! Doamna Griffin. Spuneți, doamna Griffin, că uh, persoanele dezavantajate sunt uh, în special uh, studenți elevi la școlile vocaționale. Este adevărat, dar eu mă bucur că este așa, pentru că persoanele cu dezavantaje uh, sunt uh, persoane care, tocmai în școlile vocaționale, își găsesc mai bine uh, vocația, motivația. Deci eu nu aș deplânge, așa cum am înțeles din discursul dumneavoastră, nu aș deplânge această situație, aș deplânge eventual faptul că situația uh, pregătirii profesionale a cadrelor didactice nu este corespunzătoare. Ieri am arătat împreună cu colegul Bischi că este foarte important ca pe lângă Uh, școlile teoretice, elevii să aibă posibilitatea uh, învățării unei meserii într-o școală vocațională, da? Uh, deci să nu fie orientați doar spre învățământul teoretic, spre o carieră intelectuală. Deci cred că problema majoră este la nivelul profesorilor și a instruirilor. Eu, sincer, n-am înțeles nici pe doamna Honeyball în legătură cu uh, condițiile financiare care obligă copiii să abaneze școala. Eu n-am înțeles care sunt cheltuielile care sunt uh, uh, legate de școală, că școala trebuie să fie gratuită pentru toată lumea. Uh, v-ați referit, doamna Honeyball, la o situație specifică în Regatul Unit sau poate n-am înțeles bine? Mă iertați, poate că nu a fost suficient de clar ce am spus. Nu mă refeream la faptul că școlile sunt gratuite, vorbeam de o intervenție suplimentară. Întrebam cum e cu finanțarea pentru ca elevii să rămână în școli după vârsta de școlarizare obligatorie, de, deoarece de foarte multe ori unii părăsesc sistemul de învățământ, deoarece nu își permit să mai stea la școală. Deci întrebam dacă există finanțare suplimentară pentru munca celor care au venit astăzi aici. Deci ei fac programe, au programe speciale, să vreau să știu dacă primesc bani în plus pentru asta. Doamna Batu, acum, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, avem această platformă europeană împotriva sărăciei și a excluziunii sociale. E ceva foarte amplu unde putem include multe. Cred că ar trebui să avem o listă de acțiuni. Da, pe lângă acțiunile precise și programele existente, cred că avem nevoie de o viziune politică. Trebuie să avem un sistem care să țină cont și de diferențe. Noi avem deci un sistem majoritar, să spun așa, la care oamenii trebuie să se adapteze. Și cu această abordare ajungem la segregare. Săraci rămân, să... Săraci rămân între ei, cei care au probleme sau sunt uh, inadaptați uh, psihologic rămân între ei, uh, handicapații la fel, deci asta e problema. În Franța, eu provin dintr-un mediu social sărac tatăl meu era muncitor, limba mea maternă, deci eu sunt imigrant, am ajuns în Franța, limba mea maternă era tamazid, limba berberă. În anii 80 vă pot spune că exista un amestec social. Oameni din culturi diferite, din categorii sociale, uh, se amestecau între ei. Și ceea ce... Și asta a fost extraordinar, deoarece eu am putut să-mi imaginez că pot face altceva decât tatăl meu. Însă, între timp, lucrurile s-au schimbat. Oamenii au ajuns să fie segregați. Au ajuns să frecventeze doar persoane din aceeași categorie socială, ceea ce e tragic. Deci de aceea avem nevoie de un sistem uh, modificat și la școală asta ar trebui să se întâmple. În mediul social, în mediile de pregătire, în școli, ar trebui să avem un sistem care să permită tuturor, indiferent de profilul lor, fie că sunt copii sau adulți, deci să reia pregătirea lor în cadrul sistemului, dacă l-au abandonat. Avem tehnologii noi, avem instrumente acum. Gândiți-vă la calculatoare. De exemplu, nevăzătorii pot avea acces la calculatoare acum. Există posibilitatea de a face toate acestea, însă e nevoie de o viziune politică pentru a avea un sistem deschis față de diversitatea populației și nu un sistem în care fiecare profil uh, ajunge să fie segregat. E ceva extrem de important, după părerea mea. Miza e foarte mare. Pe mine m-a uimit ceea ce a spus doamna Brozicova. Persoanele handicapate nu contribuie niciodată la prosperitatea economică a unei țări. E tragic să auzim așa ceva. E fals. Persoanele cu handicap pot contribui la prosperitatea economică. De aceea spun că și viziunea, mentalitatea noastră trebuie să se modifice. Indiferent cine, indiferent cum e, poate să contribuie. Însă sistemul trebuie să-ți permită să intri în el și de aceea revin la ce spuneam, avem nevoie de un sistem deschis față de toată lumea. Vă mulțumesc, doamnă Benarabatu. Acum le dăm cuvântul vorbitorilor. Doamna Brusicova, iar... Nu, mă scuzați. Invers. Cu tânărul care a intervenit ultimul. Domnul Murad Mahidi, vă rog. Uh, mulțumesc că au fost abordate niște chestiuni foarte interesante și voi încerca să uh, răspund la observațiile făcute cât se poate de coerent. Doamna Triple a întrebat uh, cum, cum ajungem să identificăm grupurile noastre țintă, tineri cu probleme, cum îi motivăm, cum îi integrăm. Pentru noi, organizațiile de tineret, chestiunea este foarte foarte dificilă pentru că chiar noi observăm că nu este ușor să te adresezi acestor grupuri distincte. Numai că participarea la societate se învață încă de la cea mai precoce vârstă. Adică cu cât mai repede începem să uh, învățăm pe tineri, să le arătăm tinerilor că uh, uh, atitudine inclusivă este mai bună, cu atât mai ușor va fi să cooptăm și pe aceia aflați în dificultăți la un moment sau altul. Numai că uh, uh există o problemă în acțiunea uh, concertată a organizațiilor de tineret în uh, domeniul uh, intervenției la grupurile dezavantajate, care uh, începe și prin faptul că părinții copiilor, să zicem, din populația generală, nu sunt neapărat de acord cu contactul aceste tinerilor lor, copiilor lor, cu acești tineri cu probleme. O metodă bună pentru a trece de această uh, de acest prag uh, psihologic este uh, să nu aștepți ca tinerii să vină la tine, la organizație, la școală, la o instituție, ci să te duci tu Uh, cel care vrei să intervii în cadrul acestor grupuri, să te duci acolo unde aceștia uh, se află în mediul lor obișnuit. În ce privește școlile vocaționale, uh, noi nu considerăm că ele sunt un lucru rău, numai că nu trebuie să fie școala vocațională o chestiune de predestinare socială, adică cine nu reușește în altă parte merge la școala profesională. Yeah. Deci ideea este ca școlile vocaționale să fie o opțiune informată a tinerilor și să nu, uh, să nu avem uh, situația în care copiii uh, familiilor sărace ajung în școlile profesionale pe cât, cât timp copiii celor bogați să meargă la licee teoretice școlile vocaționale trebuie să ofere aceeași calitate a învățământului și să nu fie niște cenușărese ale învățământului ceea ce uh, uh, face dificult, uh, dificilă participarea diferitelor grupuri socioeconomice, socioeconomice este așa numita ghettoizare a diferitelor uh, comunități socioeconomice. Eu am avut exemplu uh, norocul că tin, uh, părinții mei m-au adus într-o Uh, organizație de tineret care nu era în cart, uh, nu și avea sediu în cartierul meu. Uh, dacă nu s-ar fi întâmplat acest lucru, probabil nici eu nu aș fi ajuns într-o organizație de tineret să fiu activ, să fiu integrat atât de bine cum sunt acum. Mulțumesc. Bun, asta am vrut să știm și noi. Cum Așa am vrut să știm exemple concrete din partea noastră, nu să ne descrieți situația, ci să ne spuneți concret cum îi găsiți? Cum îi identificați pe tine? Pentru că și noi putem să descriem această chestiune a situației curente, asta, asta facem zi de zi. Bun, da, nu pot să schimb acest lucru. Doamna Tervain, școlile de weekend, vă rog. Concret. Mulțumesc. Voi încerca eu să vă explic cu niște exemple concrete cum îi găsim pe acești copii. Începem cu copii în vârstă de 10 ani. Și adevărul e că vor din răsputeri să îngrămădesc chiar pentru a putea participa la aceste școli la sfârșitul uh, săptămânii. Un alt lucru, studiile arată că cei copii care uh, nu reușesc să aibă rezultate bune la școală, reacționează în felul următor. Nu vreau să mă mai întorc la școală pentru că nu am nimic de a face eu cu școala. Și noi nu uităm niciodată acest lucru în proiectele noastre, dar ce vrem ca tinerii, ca acești copii să se uh, regăsească în ceea ce le oferim noi. Deci îi întrebăm de fiecare dată, vă interesează aceste cursuri, vă plac, da, ne entuziasmează sau nu. Deci nu avem problema legată de a-i găsi pe copii, problema e că vor prea mult să vină. Copiii vor să învețe, însă vor să învețe într-un context interesant în care să se simtă implicați. Și sunt de acord cu uh, antevorbitorul meu. Participarea, de exemplu, în organizațiile de tineret e ceva ce înveți de mic, când ești copil. Și vârsta de 10 ani e o vârstă foarte bună. E mai bine chiar și mai, uh, și mai devreme, însă la 10 ani e deja bine. Uh, și în fiecare duminică vedem cum acești copii își cresc uh, autostima participând uh, la aceste cursuri. Deci au acolo ce învăța, încep să aibă cât mai multă încredere în ei și se simt stimulați. Și e drept că trebuie să încep cât mai, cât mai devreme E foarte important să începi înainte de pubertate, deci atunci trebuie să începi să-i uh, implici în tot felul de proiecte și programe și am demonstrat asta noi cu centrul nostru. Cineva vorbea astăzi aici despre învățarea neoficială. Eu una nu sunt politician, însă e foarte important ca, oameni, ca politicienii să facă diferența între conținutul didactic, pedagogic, cum ar fi aptitudinile de lectură, de aritmetică, pe de-o parte, și restul. Copiii care provin din familii de imigranți, de exemplu, aceștia nu trebuie doar să învețe sistemul de învățământ oficial, ei trebuie să învețe și alte lucruri care au de-a face cu societatea Uh, respectivă. Foarte multe persoane din societate vor să organizeze foarte multe programe de învățământ neoficial. Sunt organizate tabere, tot felul de programe și e foarte important ca politicienii să sprijine această ofertă neoficială, informală, care însoțește sistemul de învățământ oficial. De asemenea, să nu uităm problemele cu care se confruntă școlile. De exemplu, de multe ori în școli copiii au probleme legate de lectură, de calcule, deci au probleme cu aritmetica. E o problemă pe care o au școlile, însă nu tinerii, nu copiii sunt problema. Copiii vor să învețe, însă depinde de noi, depinde de oferta pe care noi le-o propunem. Aceasta trebuie să fie interesantă pentru a-i atrage. În ceea ce privește finanțarea, da, aici e problema. Avem nevoie de implicarea societății. Banii trebuie să fie utilizați pentru a putea Uh, pentru a le putea împărtăși acestor tineri cunoștințele de care au nevoie. Și vedem asta ce privește proiectul nostru. Întreprinderile vor să financeze, vor să-și aducă contribuția financiară la acest tip de învățământ care li se pare important. Doamna Griffin acum, vă mulțumesc și eu pentru comentarii. Cred că pun punctul pe i în multe privințe ne-ați cerut să menționăm câteva aspecte practice. Voi menționa trei lucruri. Privind uh, sistem, doamna Hannibal se referea la costul de a, a continua școlaritatea. Da, s-a recunoscut acest lucru, mai ales pentru elevi foarte buni la care te aștepți să continue după vârsta obligatorie de școlarizare. Avem un program într-o zonă foarte dezavantajată în vestul Dublinului, colaborăm cu elevii de acolo pentru a-i ajuta pe cei care vor să-și continue studiile la un nivel superior. Aceștia au acces la o bursă. Deci dacă rămân în școală timp de mai multe zile după vârsta obligatorie, primesc o bursă. E o sumă nesemnificativă, însă să știți că dă roade. Uh, și de 15 ani există acest program. Elevii cred astfel că pot ajunge la un nivel uh, superior, deși la un moment dat nu mai contează bursa respectivă pentru ei. Ei ajung să-și dorească să-și continue studiile, deci asta a funcționat foarte bine. Altcineva a menționat aici pregătirea profesorilor. Da, e ceva foarte important, deoarece majoritatea profesorilor, când sunt uh, învățați să-și predea subiectele lor academice, însă nu sunt învățați să le predea copiilor cu nevoi speciale din clasele lor, nu sunt învățați să le predea copiilor migranți atât de numeroși care vin uh, și nu stăpânesc limba țării respective. Nu sunt învățați să le predea copiilor care provin dintr-un mediu foarte dificil. Deci de aceea e atât de importantă pregătirea profesorilor și noi am înființat uh, uh, programe de predare copiilor cu nevoi speciale, de asemenea uh, programe pentru profesorii de limbă engleză. Toată lumea are dreptul la învățământ de calitate, de aceea pregătirea profesorilor e atât de importantă. Și cu toții, când ne amintim de clipele când eram pe băncile școlii, ne gândim la profesorii care ne-au influențat și asta e foarte important, mai ales în zonele dezavantajate, deoarece cercetările arată că de foarte multe ori atunci când copiii abandonează școala, spun că motivul a fost uh, a, profesorului nu-i plăcea de mine. Deci de foarte multe ori un comentariu nepotrivit din partea unui profesor poate face pe un astfel de copil să abandoneze școala. De e atât de important să colaborăm tot timpul cu profesorii, să nu uităm implicațiile emoționale ale acestei uh, profesori, ale acestei uh, profesii, mă scuzați. În ceea ce privește acum uh, învățarea neoficială, da, există mai multe, avem mai multe programe, mai ales pentru cei care au peste 16 ani și avem unul foarte eficient pentru copiii de sub 16 ani. Uh, colega mea are dreptate. Trebuie să avem o ofertă foarte atrăgătoare de exemplu, economie, mass media. Am avut un program cu clubul local de fotbal respectiv. Colegul din Spania spunea cât de important este sportul pentru a implica pe oameni. Dar ideea e să folosești orice uh, orice soluție pentru a-i implica pe acești copii și de fiecare dată trebuie să echilibrezi finanțarea. Deci trebuie să știi ce anume finanțai finanțezi. Și de fiecare dată trebuie să hotărăști cine va primi finanțarea, Doar ce dacă e să comparăm finanțarea în acest sector care e neoficial, sumele sunt foarte reduse față de sectorul uh, oficial. Și când vorbim de copii care au uh, nevoi foarte, foarte mari, cei care uh, au, de exemplu, un comportament antisocial, copii pe care vrei să împiedici să ajungă la închisoare, e bine, acolo chiar și niște sume mici pot face o mare diferență. Deci e clar că o finanțare suplimentară ne-ar ajuta foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult și, în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, doamna Brozicova. Uh, în primul rând, aș vrea să reacționez la intervenția doamnei deputat din Franța. Da, eu am spus că persoanele cu un handicap mental mediu nu pot contribui la prosperitatea țării. Eu mă gândeam la prosperitatea economică. Ei pot contribui la dezvoltarea morală a societății noastre de... Acum, în ceea ce privește intervenția domnului din Spania, aș vrea să-i spun că și la noi angajatorii au obligația de a angaja persoane cu handicap uh, mental sau fizic. Însă, în funcție de aptitudinea lor legală ceea ce nu este cazul persoanelor cu sindromul Down. Au de asemenea posibilitatea de a alege fie să angajeze un handicapat mental cu handicap uh, ușor, fie posibilitatea de a cumpăra produse fabricate de persoane protejate prose care sunt impozitate mai mult, însă și, din păcate, ei preferă cea de-a doua opțiune. Deoarece le e mai ușor. Aș vrea să vă spun de asemenea că în Cehia există tendința de a încerca să-i menținem pe copii în școală până la 15-17 ani, chiar dacă rămân repetenți, chiar dacă nu reușesc să urmărească foarte bine cursurile. Să copiii imigranților au adesea tendința de a părăsi mai repede școala. Avem și probleme legate de romi, cărora nu le place să meargă la școală, însă e clar că dacă nu merg la școală, părinților nu primesc alocații. Prin urmare, mulți dintre ei rămân în școli până la 15-17 ani. Mulțumesc! Paul James, Vous avez parlé d'un jeune homme euh, qui est tellement bien étudié et qui... Ați vorbit de un tânăr care a studiat foarte bine și care nu își găsește un loc de muncă. Însă dacă există le- această lege, așa cum spunea domnul Fisas, de ce nu îl angajează întreprinderile? Nu înțeleg. Deoarece legea din Cehia cere o aptitudine legală pentru semnarea unui contract. Donc deci, e privat, practic, de această posibilitate. E o contradicție, spune doamna Pac. Da, e nevoie de cooperarea școlii sau întreprinderii respective pentru a asigura pregătirea continuă pentru acești elevi cu sindromul Down, pentru ca ei să poată lucra în întreprinderi în această branșă profesională. Deci de aceea cere modificarea legislației. Avem experiența cu școala hotelieră din Italia, unde elevii pot lucra fără aptitudinea legală. Deci pot lucra în întreprinderi. pot intra în școala secundară fără un examen de admitere. Deci aceasta este diferența la nivelul legislației. Poate că ar fi nevoie de o legislație europeană aici pentru a soluționa problema. Vă mulțumesc! Doamna, eh, tipul prea să vorbească încă despre alte două, trei exemple bune și după aceea mai pene, primește cuvântul și colegul Pucorni. Eu aș vrea să vă împărtășesc două exemple ilustrative pentru cooperarea dintre integrarea um, persoanelor cu uh, dificultăți și mediul școlar. În uh, landul meu uh, există o orchestră filarmonică de cameră de la Brema, Eh, este printre primele 10 orchestre de cameră din lume și ea tocmai s-a mutat eh, într-un cartier de copii defavorizați, într-un cartier social destul de rău famat, unde eh, oferă tinerilor acces la concerte, producțiile sale, la cântatul pe instrumente muzicale, unde integrează și părinții în acțiuni mai, mai mari, de mai mare amploare. Este Uh, uh, un succes deosebit acest program pentru că oferă tinerilor posibilități pe care nu le-au mai avut înainte vreme, pentru că are o componentă estetică. Um, practic, um, simpla decizia de strămutare a unei școli, a unei instituții de cultură într-o zonă în care există un mare deficit de cultură, eh, poate să aibă o, un mare, mare impact. Deci eh, școlile bune nu trebuie să fie neapărat într-un eh, cartier de elită. Un alt program, se numește programul Blaumeier, un program antipsihiatrie, uh, un program care lucrează cu, de 25 de ani cu persoane cu depresii, cu schizofrenie, cu trisomie 21, cu alte handicapuri. Uh, se organizează ateliere de pictură, de arte plastice, s-au produs uh, filme, există un cor al acestor tineri Um, și uh, s-a creat o rezonanță foarte mare, o acceptanță uh, foarte mare, chiar și în rândul populației sănătoase. Între timp, proiectul are chiar uh, și o galerie de artă proprie prin care comercializează operele de artă ale acestor persoane care înainte vreme nu au avut șanse de genul acesta. Mulțumesc, spune doamna președinte. Ceea ce trebuie să le atingem în legătură cu uh, tinerii este să învățăm de dragul cunoștințelor, să învățăm cum să aplicăm cunoștințele noastre și să învățăm să trăim împreună exersând uh, aceste aptitudini. Și acum dăm cuvântul a tot știutorului nostru coleg Adam. Uh, Mulțumesc. Nu știu dacă voi face față cu așa o introducere. Din punctul comisiei, pe de vedere al comisiei, eh, avem evident anumite eh, accente Eh, dar avem și eh, limitări foarte clare pentru că competențele aici sunt eh, clar în mâinile statelor membre. Însă, prin fonduri structurale, prin tineretul mișcare, avem niște fonduri la nivel comunitar prin care putem să promovăm astfel de acțiuni la nivel național și putem să conștientizăm, contribuim la conștientizarea problemei. Vreau să mulțumesc uh, invitațiilor noastre astăzi pentru uh, contribuțiile pe care le-au adus la un domeniu extrem de important um, pentru Europa. Dacă comparați strategia uh, UE 2020 cu strategia Lisabona, o poziție centrală este cea a echității și incluziunii sociale și, nu în ultimul rând, a educației. Iar Uh, în cadrul acestora sistemele echitabile care uh, reduc abandonul școlar au o importanță deosebită. De ce? Din rațiuni economice și sociale avem societăți eh, tot mai diversificate, avem o societate în curs de îmbătrânire, avem presiuni demografice, avem o competiție în plan global și nu putem să ne permitem să irosim talente, să irosim resurse prin promovarea în continuare a unor sisteme care exclud o parte a societății de la eh, viața socioeconomică generală. Tocmai de aceea la uh, nivel european uh, suntem preocupați de temele care au fost uh, enunțate azi. Uh, doamna Griffin uh, spunea că există în legislația europeană acest caveat, having uh, in regard the resources available, deci în funcție de resursele disponibile. Uh, nicăieri nu există resurse nelimitate pentru finanțarea unor proiecte, însă uh, Pot să vă spun, uh, stimată doamnă, că costurile pentru recuperarea celor care au abonat, abandonat școala uh, înainte de termen este mult mai mare decât costul unei intervenții precoce în timpul școlarizării. Uh, deci, dacă cineva vă spune că educația e scumpă, întrebați-l cât de scumpă ar, ar costa ignorarea problemelor din educație. cu toate că această problemă apare în educație, problema uh, persoanelor dezavantajate și reținerea lor în anumite uh, ghetouri sociale nu este o, o cauzată de educație sau nu este cauzată uh, de metodele de educație aplicate. Deci trebuie să privim în direcția exemplelor uh, ilustrative enumerate de doamna Trupă și să vedem unde putem interveni pe lângă educație pentru redresarea situației. Vreau să vă număr patru uh, domenii în care noi suntem activi uh, la Comisie. Odată, reducerea abandonului școlar. Consiliul Ministrilor săptămâna trecută a adoptat o, re- o recomandare care evidențiază importanța elaborarea unor strategii inclusive nu doar în domeniul educației și, și în domeniul social al sănătății publice și așa mai departe pentru a reduce acest fenomen. S-a recomandat o mai bună măsurare a fenomenului pentru că se pare că nu se știe foarte bine care este amploarea fenomenului, nu se știe foarte exact. Eh, sigur, ca soluție se propune în primul rând prevenția, care însă presupune eh, ca eh, tinerii să nu fie forțați să urmeze o cale pe care nu neapărat o agrează. Deci, deci, cu alte cuvinte, eh, trebuie pe lângă eh, școlile formale să existe și posibilități alternative de afirmare, sport, școli de sfârșit de săptămână, universități populare și așa mai departe. Deci, trebuie să existe și căi alternative de abordare ca să putem include sau reinclude aceste categorii de persoane inclusiv mediul de afaceri, poate demonstra uh, tinerilor că uh, a învăța este un lucru meritoriu și că este un lucru bun pentru viitorul lor. Um, în ce privește cele spuse de doamna Honeyball, uh, să știți că vom reuni un, vom crea un grup pentru supravegherea implementării acestei recomandări a Consiliului. Al um, doilea lucru pe care vreau să-l evidențiez este uh, educația precoce și preșcolară. Nu s-a vorbit despre asta aici, și, dar pot să vă spun că încă, uh, în, în funcție de uh, calitatea uh, învățământului uh, primar și preșcolar, deci învățământului precoce, uh, în funcție de acesta se conturează și succesul, succesului, succesul uh, educației uh, secundare. Deci sistemul trebuie să fie accesibil încă de la cea mai precoce vârstă. Serviciile uh, destinate copiilor trebuie să fie astfel uh, gestionate încât să fie accesibile pentru toată lumea, să fie atractive pentru toată lumea, inclusiv pentru aceia care poate nu au toate competențele populației generale. Și știm că Știm că nu învăț, în, în, la vârstă precoce nu învățatul formal, învățământul formal este important, ci jocul, crearea de capacități, de, de aptitudini sociale, acestea trebuie promovate. Al treilea domeniu pe care vreau să-l evidențiez este includerea migranților, minorităților, în special a romilor. Știți că în 2008 ne-am aplicat foarte mult asupra acestei probleme și în cadrul programului pentru învățare continuă am realizat o o platformă prin care încercăm să uh, flexibilizăm sistemele de educație astfel încât uh, acestea să poată include uh, elevi din categorii cele, tot mai diversificate de populație. Adică vrem să ajutăm școlile, sistemele de învățământ să facă parte diversificării grupurilor socioeconomice care ajung să trimită copii în școală. Cred că romii cu 10 milioane de membri sunt cea mai mare și cea mai dezavantajată minoritate în Europa și de aceea tocmai la propunerea Comisiei, Consiliul a adoptat săptămâna trecută o strategie europeană pentru rom și includerea romilor, care are ca prim obiectiv o generalizare a absolvirii ciclului primar de către copiii rom și apoi pentru restul populației eh, de rom, sigur că țintim eh, spre eh, o cifră de școlarizare cât mai mare și în ciclul secundar și universitar. Ehm, sunt în curs de pregătire mai multe mii de mediatori uh, rom care să constituie interfața între comunitățile de rom și uh, sistemele formale ale uh, societății. În același timp există și o linge bugetară de un milion și jumătate de euro care va realiza legătura dintre învățământul și celelalte aspecte socioculturale ale integrării romilor. Și al patrulea domeniu pe care vreau să-l uh, enunț aici. Odată avem o comunicare uh, privind educația uh, persoanelor dezavantajate și includerea lor socială. Aici abordăm și probleme ale incluziunii general și probleme ale pregătirii profesorilor, cadrelor didactice pentru mai, o mai bună incluziune socială. Dar, pe lângă asta, avem în vedere și uh, uh, competențele extinse de care este nevoie acum pe lângă învățământul formal, prin uh, forme alternative, informale de învățământ. Uh, țintim și să reformulăm uh, obiectivele de, de educație și învățământ formal. Și în ce privește finanțarea, uh, Știți că uh, tocmai, suntem, tocmai am început uh, negocierile pentru uh, finanțarea în cadrul următoarelor perspective financiare. Deoarece factorii de care trebuie să ținem cont pentru a formula niște strategii durabile de integrare a persoanelor cu dezavantajate sunt din ce în ce mai diversificați. Uh, și aici amintesc doar uh, uh, programul Comenius și acțiunile sale. Am avut, am avut săptămâna trecută o reuniune în care au fost prezentate 200 de proiecte Comenius Regio. E, aici se vede uh, cât de diversificată e uh, acțiunea acestor programe. Uh, sunt aduse la, o, la altă proiecte în domeniul combaterii tratamentului și comportamentului antisocial, colaborare cu poliția, pompierii, programe antiviolență. Deci aceste programe, programe Comenius Regius sunt foarte, foarte utile. Și încă o dată revin, uh, cu cât mai repede intervenim, cu atât mai mari sunt uh, șansele de uh, succes. Deci prevenția este mult mai bine bună decât cura unui fenomen malign și ne bucură că acest lucru este din ce în ce mai mult recunoscut la nivelul comunitar. Deci Comenius și uh, Uh, viitoarele fonduri structurale pentru educație uh, sperăm că vor ține cont de toate aceste aspecte. Vă mulțumesc. Adam, uh, it was very inspiring. Mulțumesc, Adam, pentru aceste cuvinte pline de inspirație și așa cum ați spus și dumneavoastră, Comisia nu acționează de una singură. Suntem la la bunăvoința Consiliului, câteodată nu își respectă Consiliul făgăduirile și sperăm că Comisia va face presiuni, să facem și noi tot ce putem. Trec la limba mea maternă. Vreau să mulțumesc tuturor uh, invitaților, tuturor colegilor, tuturor oaspeților care au participat la această audiere. Nu toți colegii noștri au putut să participe, dar există multe alte reuniuni paralele și complicații care au uh, împiedicat să fie aici, însă pot să vă asigur că discuția, conținuturile care au fost uh, astăzi uh, prezentate ne-au uh, ajutat foarte mult. Uh, vom încerca, integrând toate aceste informații, ca împreună cu Comisia, să introducem în mințile funcționarilor naționali din statele membre uh, acele bune practici, acele exemple ilustrative pe care dumneavoastră astăzi ni le-ați oferit. Vă mulțumesc încă o dată. Închid audierea. Punctul 12 acum este epuizat. La punctul 13, dacă la punctul diverse vrea cineva să înscrie o ceva pe ordinea de zi, nu. Atunci, 15-16 iunie este data următoare noastre reuniuni. Vreau să mulțumesc interpreților și suspend ședința. Vă mulțumesc!